Doamnelor și domnilor, dragi colegi, deschidem ședința. Mai întâi am o comunicare de făcut. Ieri, în Arabia Saudită, șapte persoane condamnate au fost executate. E vorba de aplicarea pedepsei capitale care